Αρχίζει η συνεδρίαση. Haideți să începem lucrările ședinței plenare. Am discutat cu grupurile politice și aș dori să vă informez de următoarele schimbări. În ceea ce privește diferitele proceduri de vot, voturile finale pentru pachetul uh, Politica Agricolă Comună vor fi anunțate după rezultatele celui de-al treilea tur de vot prevăzut pentru astăzi. De la ora 10. Nu, această sesiune de vot se anulează și anunțarea rezultatelor Rezultatele voturilor sunt deja disponibile pe site-ul web al Parlamentului. Dacă nu aveți obiecții, considerăm această schimbare considerată că este adoptată. Trecem acum la anunțarea rezultatelor voturilor de ieri. Acestea sunt următoarele. Politica agricolă comună sprijinirea planurilor strategice ale statelor membre, finanțate din uh, FEOGA și FEASL. Amendamentul 757 și 1000 respinse. 726 se adoptă, amendamentul 1 respins, 1002 și 1183 respinse, 1003 respins, 797 se adoptă, amendamentul 1004 respins, 798 se adoptă, 799 se respinge, amendamentul 730 se adoptă, amendamentul 800 prima parte se adoptă, 800, a doua parte, se respinge. Amendamentul 801 se adoptă. Amendamentul 859 se respinge. Amendamentul 802, prima parte, se adoptă. Amendamentul 802, a doua parte, se adoptă. Amendamentul 803 se adoptă. Amendamentul 1144, prima parte, se adoptă. 1144, a doua parte, se adoptă. Amendamentul 860 se respinge. Politică agricolă comună, finanțarea și gestionare și monitorizare. Amen... Blocul de amendamente a fost adoptat. 233 adoptat, 207 respins, 240 respins, 76 se adoptă, 241 se respinge, 77 se adoptă, amendamentul 79D și 242D se adoptă, 243 și 245 se resping, 81 se adoptă, 82 și 244 se adoptă, 246 se respinge, amendamentul 84D și 247D se adoptă, 248 se respinge, 249 se respinge, 93 se adoptă, 250 se respinge, 94 se adoptă, 251 se respinge. 252 se respinge, 257 se respinge, 288 se respinge, 289 se respinge, 227 se adoptă. 183, 211 CP1, 283 CP1 se adoptă, 290 se respinge, Amendamentul 211 CP2 se adoptă. 283 CP2 se respinge. Amendamentele 184, 185, 186, 187, 188 D, 211 CP3 și 283 CP3 se adoptă. 292 se respinge. Amendamentul 211 CP4 se respinge. 291 se adoptă. 189, 211 CP5, 283 CP4 se adoptă. 283 CP5 se respinge. Amendamentele 190, 191, 211 CP6D se adoptă. 212 CP1 și 293 se adoptă. 212 CP2 și 294 se adoptă. 228 se adoptă, 192 și 193 devin caduce, 213 se respinge, 259 se respinge, 258 se respinge, 260 se respinge, 298 se respinge, 261 se respinge, 262 se respinge, 202 se adoptă, 230 se adoptă, 263 se respinge, 264 se respinge, 284 se adoptă, 208 devine caduc. Amendamentul 1 devine caduc, 231 se respinge, 232 se respinge, 13 se adoptă, 299 se adoptă, 209 285 se adoptă. 210 și 286 se adoptă, 30 devine caduc, 287 se respinge, 31 se adoptă. Sesiunea se întrerupe câteva minute până la ora 9. Vă mulțumesc!

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Θα προχωρήσουμε στη σημερινή πρώτη ψηφοφορία. Θα... Reluăm sesiune și continuăm cu prima sesiune de vot de astăzi. Punctele care apar pe ordinea de zi. Votarea va dura de la ora 9 la 10 și 15. Metoda este aceeași. Votarea va fi prin vot cu apel nominal. Declar deschisă prima sesiune de vot de astăzi. Veți putea vota până la 10 și 15. Rezultatul va fi comunicat la 12.45. Vă mulțumesc!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 totalitatea sa, așa cum a fost modificată, adoptată. Amendamentele la raportul domnului Andrieu în ceea ce privește politica agricolă comună, modificarea ă, regulamentului OCP. Amendamentele comisiei competente pe fond, pe bloc, ă, voturi în bloc adoptate, apoi amendamentul 10 adoptat, 56 adoptat, 58 respins. 75 adoptat, 76 adoptat, amendamentul 102, prima parte, adoptat. 102, a doua parte, adoptat. 120, prima parte, adoptat. 120 a doua parte se adoptă, 132 se respinge, 171 se adoptă. Amendamentul 205, prima parte se adoptă, a doua parte se adoptă. Amendamentul 212 se adoptă. 266 se adoptă. 232 se adoptă. 274 revizuit se respinge. 257 se adoptă. 267 CP1 se respinge. 258 D se adoptă. Amendamentul 267 CP2 se respinge. 259 se adoptă. Amendamentul 260 revizuit se adoptă. 261 se adoptă. 233 se adoptă. 234 se adoptă și deci 71 devine caduc. 275, prima parte, se respinge, deci a doua parte devine caducă. Amendamentul 262, revizuit, respins. Amendamentul 72 se adoptă. Amendamentul 255 se respinge, 235 revizuit, se adoptă. Amendamentul 79 devine deci caduc. 80 se adoptă. 81 se adoptă, 268 se respinge, 82 se adoptă, 260, uh, 36, mă scuzați, se adoptă și deci 84 devine caduc. 263 revizuit se adoptă, deci 89 devine caduc. 237 se adoptă, 90 devine deci caduc. 269 se adoptă, devin uh, caduce 109 prima parte și a doua parte. 270 se respinge, 110 se adoptă, 231 se respinge. 238 se adoptă și deci 114 caduc. 239 se adoptă și deci 117 caduc. 276 revizuit se respinge. 240 se adoptă. 241 se adoptă. 242 se adoptă și deci devin caduce 271 și 122. 272D se respinge, 123 se adoptă, 243 se adoptă, 273 243 se adoptă, 273 se respinge, 126 se adoptă, 244 se adoptă și deci 128 devine caduc. 245 se adoptă și deci 129 devine caduc. 246 se adoptă, 277 revizuit se respinge, 150 se adoptă, 247 se adoptă, 248 se adoptă, 249 se adoptă. Deci 153 și 154 sunt caduce. 250 se adoptă, 158 devine deci caduc, 264 se respinge. 165 se respinge, 254 se respinge, 278 se adoptă, 251 se adoptă și drept urmare devin caduce 180 și 181. 252 se adoptă, devine caduc 183 precum și 184. 253 se adoptă, devin caduce 187 și 188. 229 se respinge, 3 se adoptă, 265 se respinge, 279 se respinge, 280 se respinge, 230 se respinge, 8 se adoptă, 256 se adoptă. Sesiunea se suspendă până la 13 și 15 când se va deschide a doua sesiune de vot a zilei. intervention in the German delegation. Der Präsident! Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Sesiunea se reia. Trecem acum la deschiderea celei de-a doua sesiuni de vot. Votăm dosarele prezentate în ordinea de zi. Votul este deschis de la 13 și 15 până la 14.30. Se va folosi aceeași procedură ca în rundele trecute de vot. Toate voturile sunt voturi cu apel nominal. Declar deschisă a doua sesiune de vot de astăzi. Aveți timp până la 14.30. Rezultatele acestei runde uh, de vot vor fi uh, publicate și anunțate la ora 17. Sesiunea se suspendă.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 Președintele, reluăm ședința și publicăm rezultatele celei de-a doua sesiuni de vot de astăzi. În felul următor, raportul iar, în ceea ce privește politica agricolă comună și susținerea pentru uh, finanțarea planurilor strategice, propunerea comisiei, astfel amendată, a fost adoptată. Apoi, Raportul iar și o solicitare de retrimire a fost adoptată și ea. Apoi, raportul colegei Müller, tot așa, despre, comis, despre PAC, în ceea ce privește finanțare, supraveghere, gestionare. Propunerea comisiei a fost uh, adoptată, așa cum a fost amendată, și a fost apoi și o retrimitere care a fost adoptată. Și raportul Andrieu, tot așa, despre politica agricolă comună, în ceea ce privește celelalte regulamente din propunerea Comisiei, raport adoptat, iar în ceea ce privește trimiterea în comisie adoptată. Procesul verbal uh, al acestei sesiuni va fi propus spre adoptare la începutul sesiunii următoare și dacă nu sunt alte obiecții, voi ține cont de rezoluțiile care au fost înaintate în această sesiune și le voi trimite persoanelor uh, vizate. Președintele m-a rugat la sfârșitul acestei uh, reuniuni să fac următoarea declarație, care este și în spiritul a ceea ce cred eu. Deci, în numele președintelui și în nume personal, spun astfel. Mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil această sesiune, mulțumesc tuturor celor care au venit la muncă, fiind date condițiile curente. Fără dumneavoastră, membrii Parlamentului n-ar fi fost în măsură să-și exercite mandatul, să fie o forță legislativă și să i reprezinte pe cetățeni într-un moment în care democrația trebuie să fie în centrul preocupărilor noastre. Mulțumesc pentru muncă, mulțumesc pentru profesionalism, mulțumesc pentru angajament și subliniez și eu aceste mulțumiri, spune președintele. Sesiunea Parlamentului se suspendă, iar această reuniune se închide.